Începem acum sesiunea, dragi colegi. El acta de la sesiune de ieri. Procesul verbal al sesiunii de ieri este deja disponibil. Dacă nu aveți niciun comentariu, adoptăm acest proces verbal și trecem la primul punct pe care trebuie să-l discutăm astăzi, și anume dezbaterea comună privind farmacovigilență.